Nous passons donc au vote. Trecem acum la vot. Conform ordinii de zi, urmează votul uh, raportului domnului Moreira privind grupul internațional de studii în domeniul cauciucului. Îl supunem la vot. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la raportul Taylor privind drepturile persoanelor care călătoresc pe calea aerului. Supun la vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trec acum la raportul Rapcai privind cererea de apărare a imunității parlamentare a domnului Luigi de Magistris. Supun la vot pentru... Împotrivă. Nu este vot prin apel nominal, este un vot prin ridicarea mâinii. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la al doilea raport al domnului Rapcai privind uh, cererea de apărare a imunității parlamentare a lui Luigi de Magistris. Supun la vot pentru împotrivă abțineri. Ați cerut cuvântul? Se adoptă, se adoptă. Da, aveți cuvântul. Domnul David. Mulțumesc. Doamnă președinte, puteți să-mi trimiteți, vă rog, un tehnician ca să-mi repare consola? Mulțumesc. Trecem la al treilea raport, Rapcai. Pe același subiect, îl supun la vot pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Raportul Rapcai. Următor, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Bine, s-a deschis votul. Este al patrulea raport Rapcai. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Raportul Tavares. Dau cuvântul în primul rând domnului Tavares. Un petit mot, monsieur Tavares. Un cuvânt, domnule Tavares. Merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, actul juridic pe care îl adoptăm astăzi se referă la chestiuni de viață și de moarte pentru categoria de populație cea mai vulnerabilă din lume și anume refugiații. Ar trebui să mă bucur, dar nu pot să mă bucur pentru că a durat doi ani să ajungem la acest compromis. E vorba de o procedură de codecizie conform tratatelor, dar nu a fost de fapt deloc așa. La, în prima lectură este o procedură de co-indecizie și aceasta din cauza Consiliului. Stimați colegi din Parlament, stimați colegi din Consiliu, un simplu acord interinstituțional va fi de ajuns. Haideți să încheiem această procedură de co-indecizie și să găsim o soluție eficientă pentru a face bine în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Tavares. Nici o propunere de respingere și niciun amendament nu a fost uh, depus, deci declar adoptată poziția Consiliului, conform articolului 74 din regulament. Președintele va semna această decizie împreună cu președintele Consiliului în această după-amiază. Trecem la raportul Moreira privind regimul comunitar de control al exporturilor, transferului serviciilor de intermediere și tranzitul de produse cu dublă utilizare. Nu a fost depusă nicio propunere de respingere și niciun amendament, deci declar adoptată poziția Consiliului.